pregătirea sesiunii extraordinare a adunării generale a ONU privind drogurile. Declarații ale Consiliului și ale Comisiei și bine ați venit din nou la Parlament, doamnă Henis Pleschart. Aveți cuvântul. It's good to see you again. Good to see Mulțumesc. Este o adevărată plăcere să ne revedem. Doamnă președintă, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Anul 2016 este un moment cheie pentru ca comunitatea internațională să țină cont de angajamentele făcute în acest domeniu. De asemenea, există oportunitatea de a da un răspuns pentru problemele globale cu drogurile în cadrul tratatelor internaționale. UNGAS va trebui să adopte un document prin care să se stabilească niște recomandări operaționale. Uniunea Europeană susține această abordare. Mai precis, Uniunea Europeană are următoarele priorități. În primul rând, Dorim uh, ca cele trei convenții care oferă cadrul legal internațional și Declarația uh, Universală a Drepturilor Omului să rămână prioritățile răspunsului pentru problema drogurilor la nivel global. Există destulă flexibilitate și un domeniu de aplicare destul de extins în cadrul acestor convenții pentru a ține cont de toate politicile necesare în domeniul drogurilor, în coordonare cu um, specificitățile naționale și regionale. În al doilea rând, uh, sunt importante drepturile omului. Cerem eliminarea pedepsei capitale și abolirea altor practici care nu respectă principiul demnității umane, a libertății, democrației, egalității, solidarității, statului de drept și a drepturilor omului. Uniunea Europeană arată că pedepsa capitală degradează ființa umană, și uh, o transformă într-un comportament uh, criminal. De asemenea, aplicarea acestei pedepse pentru uh, delictele care au legătură cu drogurile nu uh, respectă convențiile internaționale. În al treilea rând, aceste politici trebuie să țină cont de dovezile științifice existente, trebuie să existe un echilibru între ofertă și cerere și politicile în domeniul drogurilor trebuie să fie susținute de o abordare publică solidă, bazată pe dovezi, pe sisteme de monitorizare și evaluare. Convenția internațională cere o abordare echilibrată, dar ne e teamă că într-o serie de state măsurile de luptă împotriva comerțului și a producerii de droguri în ceea ce privește tratamentul, reducerea drogurilor, reabilitarea și așa mai departe, nu sunt echilibrate. Iată de ce trebuie să facem mai multe eforturi pentru această reechilibrare și un gaz reprezintă oportunitate de aur în acest sens. Cerem de asemenea părților implicate să garanteze măsurile necesare uh, în legătură cu toate bolile care nu sunt, se limitează doar la hepatită și la uh, HIV și de asemenea să protejeze societatea civilă. Noi arătăm că aceste măsuri au fost uh, eficiente până acum pentru a îmbunătăți sănătatea publică. Promovăm de asemenea și alternative pe termen lung și o abordare realistă pentru a elimina la rădăcini această problemă și culturile de droguri. De asemenea, acordăm importanță deosebită rolului comunității științifice și a societății uh, civile. De aceea, UE cere recunoașterea rolului societății civile în politicile legate de droguri. Toate aceste priorități uh, sunt reflectate în poziția comună care a fost stabilită în noiembrie anul trecut în ceea ce privește un gaz și în documentul final pe această temă. Uniunea Europeană s-a implicat pentru susținerea acestor priorități în cadrul uh, negocierilor pentru documentul final pentru un gaz și mă bucură faptul că acest document final include deja multe elemente importante pentru UE. Există totuși două elemente care lipsesc și care sunt esențiale pentru noi. În primul rând, referința la abolirea pedepsei capitale și, în al doilea rând, un limbaj foarte clar în ceea ce privește măsurile de reducere a riscului și a daunelor. Uniunea Europeană trebuie să uh, militeze în continuare pentru introducerea acestor elemente esențiale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna ministru. Și acum dau cuvântul doamnei Malmström. Honorable. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, uh, doamnă reprezentantă a Consiliului, stimați eurodeputați. Uh, Comisia Europeană consideră că uh, Uniunea Europeană are un rol foarte important uh, de jucat la sesiunea extraordinară a adunării generale ONU și uh, e implicată în pregătirea acestei sesiuni. În noiembrie 2015, Uniunea Europeană a adoptat o, comisie, o poziție comună pentru un gaz și suntem uh, gata să ne exprimăm la unison. Ne bucurăm de faptul că Consiliul e de partea Comisiei la această sesiune. Sperăm uh, ca uh, la negocierile privind documentul final se va ține cont de prioritățile prioritățile noastre. Domnul comisar Avramopoulos va reprezenta Comisia la această sesiune specială și o vede, vede prezența sa ca um, o ocazie de a promova politica europeană uh, în domeniul combaterii drogurilor. Există o echilibrare între uh, cererea de droguri și um, uh, oferta de droguri, apoi um, o um, atitudine proactivă în ce privește comerțul online și așa mai departe. Uh, doamna ministru s-a referit la unele dintre prioritățile noastre, dar aș dori să le repet. În primul rând, respectarea drepturilor omului și uh, un apel pentru uh, abolirea pedepsei uh, cu moartea, pentru că uh, nu credem că în conformitate cu dreptul internațional uh, infracțiunile legate de droguri merită pedepsa cu moartea. Deci vom organiza o sesiune specială pentru a explica de ce credem că infracțiunile sunt pedepsite cu pedepsa cu moartea. Apropo, nu e vorba de... nu considerăm că folosirea pedepsei cu moartea se justifică vreodată. Noi vom milita pentru o echilibrare a politicii uh, privind drogurile și uh, politicile de sănătate. Este o prioritate în sistemele noastre de control uh, al consumului de droguri. De asemenea, trebuie să reducem uh, cererea, uh, apoi uh, să uh, detectăm timpuriu, să intervenim, reabilitarea, tratarea și integrarea socială a persoanelor care consumă droguri. Și credem că suntem îndreptățiți și suntem bine plasați pentru a împărtăși bunele practici în acest domeniu. Noi sprijinim propunerile de reducere a consumului de droguri și ne dorim să avem o mai bună cooperare internațională pentru a face față infracțiunilor în ce privește drogurile. Apoi, uh, în uh, lanțul de aprovizionare trebuie să uh, intervenim apoi, trebuie să combatem spălarea de bani, corupția și așa mai departe, alte activități conexe consumului de droguri. Uniunea Europeană va rămâne vigilentă în forurile internaționale. Europol își aduce o contribuție foarte importantă în acest domeniu, oferă experți, diseminează bune practici și stimulează schimbul de informații. Apoi, Uh, combaterea, combat, deci sprijinim activități precum combaterea consumului de droguri pe internet. E o amenințare care vizează toate regiunile din lume și uh, credem că trebuie să avem uh, politici bazate pe dovezi, pe sisteme de evaluare și de monitorizare. Avem agenția noastră, Observatorul European pentru Droguri și pentru Toxicomanie, cu sediul la Lisabona, care um, urmărește aceste obiective cu determinare. În fine, dar nu în ultimul rând, verific. Deci avem, uh, dorim să avem măsuri pentru uh, copii, pentru femei și pentru tineri. Și de aceea Uniunea Europeană va fi în prima linie a celor care solicită o implicare mai uh, bună a societății civile pentru a pune în aplicare politicile în domeniul combaterii drogurilor. Avem o rețea de 45 de ONG-uri care ne consiliază. Deci, stimați eurodeputați, aștept cu nerăbdare intervențiile dumneavoastră. Vom ține cont de ele în pregătirea sesiunii extraordinare a adunării generale ONU. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Începem dezbaterea. Uh, domnul Boni are cuvântul un minut și jumătate. Uh, doamnă președinte, doamnă comisar, conferința UNGAS va fi o șansă să promovăm abordarea europeană referitoare la uh, chestiunile legate de droguri pentru a aborda cererea și oferta, pentru a combate problemele legate de droguri, de asemenea. Abordarea europeană este unică pentru că noi am reușit să creăm o coordonare între 28 de politici privind drogurile, reunite și consolidate de acțiuni la nivel european. Acesta este un model în care EMCDDA, agenția noastră, joacă un rol foarte important, mai ales în evaluarea riscurilor și trebuie să împărtășim această experiență organizațiilor regionale. Europa trebuie să promoveze abolirea pedepsei cu moartea și dreptul la servicii de sănătate celor afectați de droguri al celor afectați de droguri. E important să ne schimbăm atitudinea, să nu stigmatizăm pe dependenții de droguri, să nu penalizăm, ci să promovăm o abordare preventivă și trebuie de asemenea să sporim conștientizarea pericolului tuturor drogurilor. Încă trei aspecte. În primul rând, o abordare integrată trebuie să fie dezvoltată și mai mult printr-o cooperare între mm, sectorul sănătății, al justiției și aplicării legii, al societății civile, concentrată pe asistență, tratament, educație și conștientizare. Pe de altă parte, o luptă mai coordonată împotriva crimei organizate trebuie să fie și a prioritară. În al doilea rând, trebuie să ne adaptăm la noile modalități de distribuire de droguri, ținând cont de rolul internetului. Și nu e vorba doar de aplicarea legii, e vorba de părinți aici și de organizații de prevenție. Și în al treilea rând, trebuie să înțelegem fenomenul noilor substanțe psihoactive, care uh, prezintă tot mai multe pericole avem nevoie de un sistem adecvat de alertă timpurie și de posibilitatea de a reacționa mult mai rapid. De aceea, toate sursele disponibile, mai ales cele legate de MCDDA, trebuie să fie consolidate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Zani v-a pregătit un cartonaș albastru. Îl acceptați? Acceptați un cartonaș albastru? Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați acceptat întrebarea. Sunt de acord cu tot ce ați spus, cu perspectivele și criteriile dumneavoastră, dar aș avea o întrebare legată de un punct. În ce măsură credeți că niște politici armonizate pot realmente să fie utile când în uh, Ungaria cazurile uh, de infectare uh, cu ACE au devenit cu 50% mai frecvente pentru că guvernul nu mai subvenționează acele pentru dependenți. Mulțumesc. Domnul Boni. Mulțumesc foarte mult. Cred că este important să înțelegem că competențele de sănătate sunt de nivel național. Și uh, la nivel european se fac multe eforturi de coordonare a anumitor activități, însă cred că trebuie să existe un echilibru și uh, promovarea și cooperarea sunt foarte importante. Însă, pe de altă parte, trebuie să ne amintim că multe state membre au propriile politici. Mulțumesc, doamna Schlein, Un minut 30. Eh, doamnă președintă raportul anual pe anul două mii paisprezece în uh, ceea ce privește uh, lupta împotriva mafiei italiene am văzut că a existat uh, un adevărat eșec în această luptă, în special în ceea ce privește cannabisul ar trebui să evaluăm un pic situația la nivel european și nu știu dacă n-ar fi bine ca uh, sancționarea pentru consumul de cannabis să, să fie eliminată și nu știu ce efect ar putea avea această măsură pentru a elibera tot felul de fonduri și pentru a lupta împotriva mafiei, mai ales pentru ca cei care trebuie să respecte regulile actuale și nu pot să o facă, și care se confruntă cu uh, situații precum în țări din uh, Statele Unite sau din Uruguay. Uh, există tot felul de presiuni, practic, asupra uh, delinvenților. Toate acestea pentru a ține cont de uh, viitoarea întâlnire la uh, Națiunile Unite. Este o oportunitate unică pentru a revizui aceste politici, pentru a ține cont de sănătatea cetățenilor și pentru a schimba politicile, pentru că politicile de reprimare nu au reușit nimic până acum. Singurul lucru pe care l-au reușit au fost să stigmatizeze, să umple închisorile de oameni și să promoveze traficul milionar cu uh, stupefiante. Cred că avem nevoie de o schimbare mai mult decât niciodată. Mulțumesc și acum, domnul Iurec, un minut. Dziękuję bardzo. Zdrowie publiczne to jeden... Mulțumesc foarte mult. Sănătatea publică reprezintă unul dintre drepturile fundamentale care uh, reprezintă bunul comun al unei națiuni și niciun uh, guvern nu poate să evita această răspundere Uh, nu poate să ignore amenințări uh, la adresa sănătății generale. Persoanele care suferă de dependență de droguri trebuie să fie ajutate și apoi uh, traficanții de droguri și toți cei care se află la originea acestui comerț ilegal ar trebui să fie combătuți. Cred că mesajul nostru pentru restul lumii ar trebui să fie uh, interzicerea pedepsei Uh, cu moartea pentru infracțiuni legate de consumul uh, de droguri. Uh, ce-ar fi să ne adresăm țărilor precum SUA sau țările din Asia? trebuie să îi apărăm pe oameni, să le ocrotim sănătatea și să nu și să uh, îi descurajăm pe cei care se află la originea răului care lovește uh, națiunile noastre. Mulțumesc, domnul Jedovski tema drog považuji v současné době za stejně aktuální Mulțumesc foarte mult. Tema drogurilor este foarte actuală, la fel ca și uh, o altă temă, migrația. Însă, din păcate, am uh, impresia că tema drogurilor uh, va rămâne undeva pe locul 2. În ultimul an au apărut noi tendințe la care a încercat să, sau la care ar trebui să reacționeze societatea internațională dacă vrem ca drogurile să nu se răzbândească și mai mult. Dacă ne uităm la statistici, ne dăm seama că apar tot mai uh, multe droguri noi pe piață. De exemplu, în 2014, 101 de noi substanțe uh, au fost uh, combinate uh, pentru a obține nouă droguri. Uh, de asemenea, infracțiunile legate de consumul de droguri au crescut, uh, uh, au crescut foarte mult. Uh, comerțul uh, ilegal uh, de droguri pe internet a crescut foarte mult. Au apărut tot felul de afaceri pe internet în Europa, uh, ale căror victime sunt tinerii și copiii din Europa. Deci trebuie să găsim uh, o soluție nu doar la nivel european, ci și la nivel mondial și trebuie să acționăm uh, preventiv uh, împotriva acestui fenomen global. Mulțumesc, domnul Kirkos. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. La ultima conferință UNGAS s-a decis să se ia măsuri de uh, reprimare, dar și de prevenție, însă în practică nu s-a petrecut așa. Astăzi, 80% din fondurile disponibile pentru acest domeniu sunt cheltuite pe strategii de poliție, care oricum au dat greș până acum. Este o iluzie să ne închipuim că putem să atingem aceste obiective. Iar uh, la nivel european, e important să putem oferi terapii și să avem uh, alternative la închisoare. Avem nevoie de programe de terapie și în închisori, pe deasupra. În plus, este foarte important uh, ca ă, centrele de consum să fie supravegheate. E bine pentru utilizatori, pentru consumatori și astfel putem împiedica ă, ă, transmiterea de droguri contrafăcute. Este important să se acționeze în mod adecvat. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Polceac, ultimul vorbitor, un minut paní předsedající já souhlasím se svým předřečníkem. sunt uh, de acord cu antevorbitorul meu în ceea ce privește rolul prevenției și uh, de asemenea în ceea ce privește faptul că dependenții de droguri nu trebuie excluși. În același timp, susțin organizațiile care se uh, implică în reintroducerea acestor persoane în societate. În același timp, um, aș uh, vrea să ne gândim și la dreptul penal, pentru că avem uh, probleme uh, legate de noile substanțe care dau dependență, care sunt oferite și care sunt disponibile în spațiul european. În ultimul an a fost vorba de 23.000 de tone și e important ca și aceste substanțe psihoactive să fie uh, Uh, incluse în uh, legislația penală. Trebuie să găsim metode de a le combate și e important să ne gândim ce fel de mandat are Uniunea Europeană la conferința ONU și ce puncte vor fi reprezentate ca punct comun de Europa. Mulțumesc, trecem la procedura intervențiilor spontane. Începe domnul Caputo. Grazie, președinte. C'è un aspetto che spesso non viene preso in... Mulțumesc, doamna președinte Există un element uh, la care nu ne gândim întotdeauna. Nu e vorba aici doar de tehnica de reprimare, ci la evaluarea impactului asupra mediului în această luptă. Între 2011 și 2013, peste 200 de hectare au fost distruse în America Latină pentru a fi alocate culturilor de cocaină. Open Society Foundation, uh, o NGO care lucrează în acest domeniu a văzut care sunt consecințele cele mai critice ale acestei uh, lupte. Și uh, se pare că lucrurile stau mult mai prost decât cu ajutoarele. De aceea, politicile de reprimare uh, nu fac decât să aducă și mai multe beneficii pentru traficanți și producători. De aceea, cred că viitoarea întâlnire de la Națiunile Unite ar trebui să țină cont și de acest nou element care a fost uh, prezentată de către ONG-uri. Doar în felul acesta vom putea face față problemelor cu care ne confruntăm în această luptă și vom ține cont de toate aspectele, nu doar de politica de reprimare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem uh, un moment de criză în Europa, criză economică, criza migrației, uh, criză mm, socială, pentru că unitatea socială se destramă tot mai mult și uh, în acest, în acest moment crește tot mai mult traficul de droguri și contrabanda cu droguri, contrafacerea de droguri, iar acum această convenție ONU ar putea să reprezinte o șansă reală, o șansă de cooperare uh, internațională pentru a combate traficul, dar pentru a combate și producția de droguri. Trebuie să avem toleranță zero pentru uh, traficanții de droguri. Și, de asemenea, trebuie să luăm măsuri pentru a combate traficul de droguri pe internet. Trebuie să luăm uh, măsuri adecvate și trebuie să creăm proceduri pentru reintroducerea socială a dependenților. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iacov. Thank you, Madam President. Dobre, da... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur de faptul că Uniunea Europeană a votat uh, de 28 de ori da această sesi- pentru această sesiune extraordinară a Dunării generale ONU. Conceptul nostru european, experiența noastră europeană în domeniul prevenirii consumului de droguri, atunci când vorbim despre rolul societății civile, când vorbim despre reintegrarea uh, fostelor persoane dependente, uh, Apoi, când uh, vorbim despre rolul uh, sistemelor de sănătate, de rolul campaniilor uh, de prevenire care au loc în multe regiuni, în multe țări împotriva drogurilor, atunci această experiență europeană poate fi în folosul întregii lumi. Bineînțeles că și experiența Europor este foarte utilă, însă atunci uh, când trebuie să facem alegerea între prevenire și sancționare, cred că trebuie să optăm pentru prevenire, pentru că ar fi mai bine să există mai puțină represiune în uh, societățile noastre. Mulțumesc, doamnă comisar, aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, există o agendă foarte extinsă pe această temă care va fi discutată în această primăvară. Dumneavoastră v-ați referit la acțiunile noastre de pe această agendă și Uniunea Europeană va urmări toate aceste elemente. E vorba de uh, contrafacerea online, noi uh, substanțe și cred că observatorul european identifică cel puțin o substanță săptămânal, deci este o problemă importantă. Există și problemele tratamentului, prevenirii, reabilitării și așa mai departe pentru doamna din Italia, uh, decriminalizarea. Uh, fiecare țară are propria sa procedură, experiențele sunt diferite din diverse țări și uh, probabil că vom ține cont de aceste rezultate în impactul pe care, studiul de impact pe care îl vom face, dar este un pic cam de vreme pentru a ne pronunța. Deci sunt multe elemente care vor putea fi uh, analizate. Vom informa în continuare în cadrul pregătirilor Parlamentul European și voi transmite mesajul dumneavoastră comisarului Avramopoulos, care ne va reprezenta acolo. Vom face eforturi pentru ca Uniunea Europeană să aibă o atitudine constructivă și să-și aducă cu adevărat contribuția la întâlnirea UNGAS pentru a, a ajunge la soluții pentru această problemă globală și uh, pentru a pregăti declarația politică și planul de acțiune care sunt prevăzute pentru anul 2019 la Națiunile Unite. Mulțumesc! Um, as... Doamna Denis uh, Henis uh, Plașat. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Așa cum spune doamna comisar, majoritatea chestiunilor la care v-ați referit se află pe ordinea de zi deci, da, vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că un gus uh, urmărește aceeași direcție, un gaz uh, urmărește aceeași direcție ca și Europa în ultimii ani și are o abordare în domeniul politicilor care combat drogurile bazată pe drepturile omului. Uh, ne vom opune aplicării pedepsei cu moartea pentru infracțiunile legate de consumul de droguri, nu considerăm că este nici eficient și nici proporționat. Vom face tot ce ne stă în putință pentru ca reducerea riscului să uh, intervină deci în formularea uh, un gaz, pentru că există aceste măsuri și nu avem nicio scuză să nu le folosim pentru a ne proteja cetățenii. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere interesantă. Și eu vă mulțumesc foarte mult, vă urez mult succes. Dezbaterea e acum sfârșit și trecem la următorul